Val? Văd că nu. Se consideră deci adoptat. Ca urmare a regulii 211 alineatul 3, uh, Comisia pentru Afaceri Constituționale sugerează următoarea interpretare a regulii 51. Proceduri în cazurile uh, reuniunilor comune ale comisiilor. Aveți formularea, dacă nu există obiecții, până în momentul în care se, vor adopta, se va adopta procesul uh, verbal al acestei ședințe, se va considera adoptat. Ca urmare a articolului 211, paragraful 3, uh, Comisia Afaceri Constituționale propune următoarea interpretare a regulii 192. Coordonatorii și raportorii fictivi. Aveți textul